Proces, uh, aici se încheie aceste intervenții cu durata de un minut. Mai am două comunicări. Domnul Bashir va lua locul domnului Kamal la Comisia AFET, m-a rugat grupul ECR. Dacă nimeni nu se opune, atunci această numire este aprobată. Și cea de-a doua uh, comunicare, domnul Scatru Galos a fost numit